propunere de rezoluție în legătură cu situația din Guinea și voi da cuvântul autorului, primul dintre autori de pe lista mea, domnul să aveți două minute. Domnule președinte, domnule comisar, Guinea a avut parte în trecut de o istorie foarte tumultoasă, în condițiile în care țările europene erau oarecum implicate în acest trecut tragic și a fost preluat de către portughezi în uh, secolul XV și iar cetățenii săi au devenit sclavi comerciali europeni în cel al XVI-lea secol și după aceea în 1980 uh, a fost uh, colonizată de către Franța. După independența din 1958 s-au strâns legătură cu Uniunea Sovietică. După perioada colonială a fost dominată de un totalitarism prezidențial, conducătorii fiind susținuți de către armata mai degrabă primitivă. Guinea, deși are resurse minerale foarte puternice, cum ar fi diamantele, aluminiu, uraniu și așa mai departe, rămâne totuși una dintre țările cele mai sărace din lume. Ale lumii, aceste minerale sunt exploatate de companii din Rusia, Ucraina, Franța, Marea Britanie, Australia și Canada și corupția este larg răspândită și endemică în rândul autorităților, iar guvernele acestor țări de care aparțin aceste țări sau care sunt proprietari acestor companii nu le pasă mai deloc de bunăstarea cetățenilor din Guinea și nu se plâng decât de situația precară a drepturilor omului din Guinea în momentul în care interesele lor financiare sunt perturbate sau amenințate. Oricare ar fi lucrurile în acest moment, avem de-a face cu un alt dictator la putere în Guinea, un tânăr ofițer de armată, capitanul Camara, care are o huntă militară care a jurat să curețe țara de corupție și să îmbunătățească nivelul de trai pentru cele 10 milioane de cetățeni acestei țări țări, astfel încât un Consiliu Democrație și Dezvoltare din 32 de state membre a fost creat pentru a conduce țara. Nu știu care este, cât de sincer este intențiile sale domnul Camara și dacă va reuși să rezolve problema din Guinea, însă un lucru este sigur, lucrurile nu pot să ajungă să fie mai grave decât au fost în ultimele câteva decenii, timp în care Europa și restul lumii au stat liniștite și s-au uitat și s-au bucurat de exploatarea mineralelor din Guinea, așa încât, deși mă opun dictaturii dar a priori, nu pot decât să sper că după o scurtă perioadă de timp și o perioadă de tranziție către democrație va avea până la urmă loc. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Matsakis. Domnul Odi, două minute în calitate de autor. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragă Vladimir Spidla, stimați colegi. 22 decembrie 2008, președintele uh, Republicii Guinea a dispărut la 74 de ani. Înspre noaptea 22-23 decembrie a avut loc această lovitură militară, așa numitul puci Mă întreb dacă acești bărbați care conduc o țară, care este considerată de Transparency International ca una din țările cele mai corupte din lume, sunt sinceri. E o țară care se, nu, în care nu există statul de drept și democrație. Mă întreb dacă atunci uh, își amintesc de faptul cu în urmă cu 24 de ani, generalul Lansana Conte a preluat puterea uh, după ce președintele Secuture a murit în 1984 Mă întreb dacă acești ofițeri, acest ofițer poate prelua puterea în mod abuziv. Mă întreb dacă pe atunci nu regretă faptul că nu a ă, muncit suficient pentru a instaura cu adevărat un stat de drept și o adevărată democrație care ar fi permis organizarea acestor prețioase alegeri ă, timp de 60 de zile conform prevederilor constituționale. Dacă au regretat acest lucru, capitanul Comara uh, uh, îl vor transforma în remușcare. În 24 decembrie, acest capitan necunoscut uh, se autoproclamă președintele Republicii, este ovaționat de milioane de ghineeni și în 25 decembrie numește un guvern civil care îi se supune. Promite să combată corupția și să organizeze până în 2010 alegeri. Prim-ministru este numit un funcționar internațional care locuiește în Egipt și constată cu satisfacție că nimeni în Guineea nu condamnă nici partidele politice, opoziția, societatea civilă, toată lumea acceptă situația. Mă întreb dacă în aceste condiții trebuie să condamnăm această lovitură de stat. Da, dragi colegi, trebuie să condamnăm popularii europeni, în numele cărora am onoarea să mă exprim, condamnă această lovitură de stat, chiar dacă nu suntem naivi, pentru că știm că soluțiile politice pentru a ieși dintr-o dictatură nu sunt niciodată simple. Vă invităm deci să uh, votați pentru această rezoluție în numele a șase grupuri politice. Mulțumesc! Domnul Meyer, două minute în calitate de autor. Mulțumesc, domnule președinte. Pe 15 februarie 2007 am înaintat o moțiune de urgență pentru a vorbi despre dictatura președintelui Lansana Conte. El a venit la putere după ce a organizat o lovitură de stat în 1984 pe el îl interesau uh, bauxita și celelalte minerale care există în această țară. Majoritatea partidelor de opoziție, membrilor partidelor de opoziție, au fost obligați să iasă din Parlament Sindicatele au devenit, uh, de fapt, cea mai importantă forță de opoziție din această țară. Conte a venit la putere în uh, mijlocul unei uh, băi de sânge deținuții politici uh, au fost uciși, iar uh, regimul lui absolut îngrozitor a ajuns acum la sfârșit. Și puterea a fost preluată de o juntă militară. Este acesta un pas către democrație și dreptate pentru toți cetățenii sau va duce la o nouă dictatură? Uh, un oricine care are interese în această țară, ECOVAS a condamnat uh, această lovitură a făcut apel la cei aflați la putere pentru a-i ruga să asigure o tranziție au fost lansate apeluri similare de alți actori internaționali. Uh, opoziția din Guinea pare să fie în continuare exclusă condamnăm lipsa de democrație, condamnăm lipsa de democrație din Guinea, iar cei care se află acum la putere trebuie să aibă un mandat cât se poate de scurt. Este vital să se restaureze democrația. Mulțumesc. Domnul Casmarec, două minute. Domnule președinte, mulțumesc. Domnule comisar. Practic, fiecare țară stabilește în ce mod își uh, Uh, și instalează un guvern și în uh, Africa Occidentală s-a realizat printr-un uh, lovitură de stat. Alte țări, cum ar fi Liberia, Senegalul, au avut cele probleme cu noile democrații care s-au născut, pe când Guinea a rămas în trecut. Președintele de Fund Conte, care și el a fost șeful statului ca urmare a unei lovituri de stat, a fost al doilea președinte al Guineei și deja avem senzația de deja vu. Singura veste bună este că lovitura a fost condamnată de către Uniunea Africană și de către statele africane și că e nevoie de asistență asigurată de către Uniunea Europeană pentru Guinea în condițiile în care va fi reinstaurată legea și ordinea alegerile ar trebui să fie confirmate de către organizații independente internaționale și dacă um, Camara, capitanul Camara vrea să fie o variantă din Guinea lui Obama, atunci trebuie să schimbe situația corupției și a sărăciei. Merci, Madame Mulțumesc, doamna Tomaszewska. Un minut în numele UE. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. După ce președintele a murit în 23 decembrie 2008, junta militară a preluat uh, puterea, a suspendat Constituția și a dizolvat guvernul au promis să organizeze alegeri prezidențiale până în decembrie 2010, însă în Constituție se prevedeau doar șase zile pentru organizarea de alegeri. Mă întreb însă care ar trebui să fie atitudinea uh, comunității internaționale. Uh, Comunitatea economică a țărilor din Africa de Vest a suspendat uh, Guinea și a dat șase luni pentru a-și uh, revizui atitudinea. Cred că Parlamentul European ar trebui să solicite organizarea de alegeri democratice prezidențiale cât mai repede și sper ca Comisia Europeană să sprijine uh, țara prin acordarea de asistență umanitară și să angajeze dialog cu autoritățile. Vă mulțumesc. Trecem la procedura spontană a luărilor de cuvânt. Patru colegi au cerut cuvânt Parlamentul, în mod normal doar de doi ar trebui să-l primească, domnul Tanoc, domnul Podganski, doamna Herichene și domnul Rutovici. Domnul Tanoc care cuvântul, vă rog. Domnule președinte, președinte Lansana Conte a fost, să spunem, arhetipul omului puternic din Africa, acel dictator corupt care a condus cu o mână de fier Guinea. Guinea niciodată nu a fost o țară democratică în cei 50 de ani de independență. Moartea lui Conte a reprezentat o ocazie pentru Guinea de a trece mai departe. Orice fel de speranță de a trece la o democrație reală au fost eliminate de către viitoare de stat militare, iar reacția Uniunii Africane a fost una absolut uh, neașteptată, mult prea slabă. Și de asemenea, pe plan internațional s-a constatat același lucru, deși se amână la nesfârșit această rezolvare de situații guvernele africane par a fi indiferente în a rezolva aceste probleme de care noi ne ocupăm și de aceea în conținutul acordului ar trebui să existe prevederi cu privire la sancțiuni. Capitanul Camara și conducătorii lovitori de stat trebuie să înțeleagă că din partea Uniunii Europene există așteptări în legătură cu un anumit nivel de guvernare în schimbul unor relații comerciale și a unor ajutoare. Guinea totuși are șanse la prosperitate numai prin intermediul unui guvern democrat civil. Merci, Domnul Bocanski, un minut. Domnule președinte, domnule comisar, este încă un exemplu în care se petrece o lovitură militară. Faptul că această juntă militară acționează la fel, arestează, suspendă Constituția și acum anunță uh, alegeri democratice. Aceste anunțuri, genul acesta de anunțuri, probabil uh, că se vor petrece peste următorii doi ani. În practică însă, să creează noi locuri în guvern, ceea ce duce la încălcarea drepturilor omului și a principiilor democrației. Și probabil scenariul acesta se va întâmpla și în acest caz, deși cu toții am sperat că va fi un exemplu de soluție mai bună sau un scenariu diferit. Cred că singura presiune pe care o putem exercita este dacă hotărâm să acționăm la fel ca Uniunea Africii Occidentale, care a hotărât să suspende statutul de membru al acestui stat. Știm că venitul pe cap de locuitor în această țară este în scădere. Uniunea Europeană în acest context ar trebui să hotărască să acționeze cu curaj, cu multă putere, pentru a arăta că, pentru a se asigura că situația din această țară revine la normal în beneficiul poporului. Mulțumesc! Doamna Adrichene, vă mulțumesc, domnule președinte. Discutăm astăzi de această lovitură militară din Guinea o țară care, conform Transparency International, este una din cele mai corupte în Africa. Mai mult, situația economică și socială din Guinea este îngrozitoare. Oamenii trăiesc în uh, condiții groaznice, uh, nu au alimente de bază. Uh, criza financiară a înrătățit situația și astfel avem condițiile optime pentru o lovitură militară. Pe de altă parte, suntem conștienți de faptul că există o adevărată tradiție a loviturilor militare în Guinea Uh, nu s-au organizat alegeri uh, parlamentare în urmă cu doi ani, când mandatul fostului parlament a uh, expirat. E un semnal de alarmă pe care ar trebui să-l tragem în fața comunității internaționale, așa cum o facem de fiecare dată când situația instabilă dintr-o țară duce la dezordine, haos și câteodată chiar la măcel. Și de aceea ar trebui să solicităm organizarea de alegeri parlamentare, prezidențiale, cu respectarea normelor democratice internaționale, organizate cu, orga, cu ajutorul uh, organizației um, Uniunii Africane și a Comunității Economice a țărilor din Africa de Est. Dacă nu, uh, alegerile vor fi o minciună. Vă mulțumesc. Domnul Rutovici, un minut. Domnule președinte, domnilor și domnilor, lovitura de stat din Guinea a urmat un scenariu similar cu scenariul tuturor loviturilor din Africa sau de pe alte continente după moartea președintelui Conte care el însuși a folosit uh, o situație de violență de acum 20 de ani pentru a veni la putere. E vorba de acțiuni militare, e vorba de o juntă militară care a preluat puterea și a sancționat diviziunile din societate între cei care sunt pentru și cei care sunt împotrivă. Uniunea Africană și-a suspendat relațiile cu Guinea și sunt de acord că presiunea externă s-ar putea să ducă la oarecare rezultate, să îi împingă cumva pe drumul spre democrație. Totuși, ar trebui să existe și un alt scenariu prezentat de alte state africane care să împiedice uh, asemenea cazuri de lovituri de stat și susțin această rezoluție. Mulțumesc! Acum dăm cuvântul comisiei. Domnule comisar Spidla, aveți cuvântul, vă rog. Domnule președinte, distinși eurodeputați, domnilor și domnilor. Vestea în legătură cu decesul președintelui din Guinea la San Conte, pe care am primit-o pe 23 noiembrie, 2008 dimineața a fost urmată câteva ore mai târziu de o lovitură de stat militară condusă de o junta care a adus la putere un Consiliu Național de Democrație și Dezvoltare care a uh, s-a ocupat de a amânarea, să spunem, Constituției, iar Uniunea Europeană susține această declarație făcută prin președinția Uniunii Europene, prin care se denunță această lovitură de stat și face apel la autoritățile ghinene să readucă la putere un guvern democratic civil cât de curând posibil. Reacția la um, ce se întâmplă în regimul militar din Republica Guinea, mai ales din partea sindicatelor și a partidelor politice, ne arată în mod limpede că în Guinea condițiile de viață pentru populație sunt atât de rele încât și o lovitură militară este considerată o schimbare în bine. Practic, ea aduce promisiunea unui viitor mai bun. De asemenea, însă putem constata și ne arată faptul că regimul precedent își pierduse încrederea din partea populației în măsura în care oamenii au preferat ca armata să preia puterea, au preferat ca armata să reprezinte și nu să aibă reprezentanți constituționali. În această situație este important să punem la punct o serie de inițiative punctuale și e nevoie de astfel de inițiative din partea Uniunii Statelor Africane, iar președintele acesteia, domnul Chambas, trebuie să-și ia acest angajament și dea dovadă de angajament și hotărâre din partea statelor africane pentru că Guinea nu mai face parte din această organizare și a denunțat această lovitură de stat. Intenția Comisia este de a se ralia eforturilor acestei Uniuni și a Uniunii Africane și în același timp să susțină aceste eforturi pentru a accelera revenirea la un guvern democratic, civil, prin intermediul unor alegeri libere și democratice. Marea dificultate a comunității internaționale în următoarele luni este aceea de a sprijini Guinea în tranziția către democrație și în organizarea de alegeri libere și democratice, în organizarea adunării legislative și alegerea unui președinte. Distinși uh, europarlamentar, doamnelor și domnilor, după cum știți, în martie 2004, în urma alegerilor prin care nu s-au respectat principiile democratice și prin care s-au încălcat elemente semnificative ale acestui acord, s-a hotărât lansarea unei consultări între Guinea și Uniunea Europeană, conform articolului 96. Cotonou. Alegerile municipale din 2006 au fost organizate, de asemenea liberalizarea mass media, o revizuire a cadrului electoral realizată împreună de guvern și de opoziție, precum și o îmbunătățire a cadrului macroeconomic. În uh, esență, noi sperăm că procesul electoral care a început în octombrie anul trecut va fi reluat și, în acest sens, miercuri, o misiune comună a președinției și a comisiei se va uh, duce în Guinea, această misiune care de asemenea, reunește și alți membri Uniunii Africane și a Uniunii Sociale, va evalua situația din această țară și va propune o serie de măsuri care vor sprijini Guinea în procesul de trecere la democrație. Mulțumesc. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Le débat est clos. Mulțumesc, domnule comisar. Dezbaterea a sfârșit uh, acum. Votul va avea uh, loc după dezbaterea din această după masă. Acum, uh, conform ordinii de zi, avem șase propuneri de rezoluție privind libertatea presei în Kenya. Domnul Matakis, în calitate de autor, are cuvântul în tip în calitate de autor două minute. Domnule președinte, domnule comisar, libertatea presiei e sinonimă cu libertatea de exprimare și democrația ceea ce, bineînțeles, nu se aplică într-un mod ideal în societatea noastră, în care baronii, magnații uh, mass media,